So, dear colleagues, good morning. Um, even if you're only a... Dragi colegi, bună dimineața! Chiar dacă suntem foarte puțini în sală, eu aș sugera să începem și am să continu în germană. Punctul 10 este bugetul general pe 2018 Domnul Morten Lökegaard este raportorul nostru. După cum știți, pe 30 mai 2017, Comisia a prezentat proiectul de plan bugetar pentru 2018. Și uh, acesta a fost trimis uh, tuturor membrilor și uh, s-a trimis în dosar și uh, un set de observații al secretariatului CULT, membrilor CULT, în care uh, am inclus uh, observațiile bugetare legate de cult și liniile bugetare care ne vizează. Avem acum uh, două părți ale procedurii bugetare. Avizul cult pentru buget, care va fi prezentat pe 29 iunie, și modificările, amendamentele pentru uh, buget în sine. astăzi, domnul raportor Lăchegard ne va prezenta uh, amendamentele și înainte de a-i da cuvântul vreau să vă mai amintesc că termenul pentru depunerea de amendamente bugetare la cult este 26 iunie ora 18, iar coordonatorii au decis în reuniunea lor din 22 martie ca amendamentele să fie depuse în limba engleză. În al treilea rând, propunerile de proiecte pilot și măsuri pregătitoare trebuie depuse ca amendamente bugetare. Aceasta este situația și acum îi dau cuvântul domnului Lökegaard. Thank you, Chair. Dear colleagues. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Aș avea doar câteva cuvinte în legătură cu avizul cult referitor la uh, proiectul de buget pentru 2018. Majoritatea îmi cunoașteți uh, poziția generală. Mi-am prezentat uh, mandatul acum câteva săptămâni de atunci am avut șansa de a mă consulta cu mai mulți, inclusiv uh, cu colegi de la CUL și cu doamna președinte, în legătură cu procedura. Spre deosebire de ultima rundă de negocieri, când nu cunoșteam uh, poziția comisiei, astăzi cunoaștem cifrele uh, din proiectul de buget propus de comisie. Vreau să vă amintesc cele mai importante chestiuni. Acesta nu include uh, cele 50 de milioane de euro alocate pentru Erasmus Plus în revizuirea CFM pentru perioada 2018-2020. Dacă nu putem obține direct cele 50 de milioane, am dori uh, câte trei tranșe de câte 18 milioane de euro uh, disponibile în 2018, început cu 2018 ca Erasmus Plus să poată să dea rezultate pentru tineri. Mai avem de asemenea preocupări legate de uh, corpul de voluntari, care depinde de Erasmus Plus și deci credem că avem nevoie de o mai mare claritate, mai ales în ceea ce privește legătura dintre acesta și IVS. Salutăm faptul că uh, bani proaspeți, cum se spune, 18,4 milioane de euro sunt puse uh, deoparte pentru uh, acest uh, corp în 2018, însă aceștia nu trebuie să vină din uh, fondurile alocate Erasmus Plus și aștept cu nerăbdare să văd ce va spune Comisia pe acest punct. Atât uh, sub programul Cultură pentru cetăț- cetățeni și Cultură pentru Europa Creativă sunt subfinanțate. Am văzut o reducere de 740.000 de euro Uh, la uh, cel din urmă în uh, bugetul pe 2018 și avem nevoie de rate de, de mai multe fonduri pentru aceste programe care și așa nu au o rată de succes foarte bună. Credem că trebuie finanțat și anul european al patrimoniului european 2018. Avem nevoie să se respecte angajamentele Consiliului și ale Parlamentului legate de uh, cele 4 milioane pentru aceste două programe, care trebuie să fie vizibile într-o linie bugetară. Închei citatul. De asemenea, e nevoie de măsuri în legătură cu acțiunile multimedia și ne bucurăm pe total că s-au făcut eforturi pozitive de a se consolida Euronet Plus. Dorim un nivel sustenabil de finanțare pentru acest program, care trebuie să fie vizibil în programul pe 2018 și cerem Comisiei să ia măsuri de sustenabilitate ale acestei rețele și după 2018. Avem nevoie de o acoperire independentă a uh, chestiunilor europene în presă. 6. Când vorbesc uh, despre proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, este clară uh, influența lor asupra uh, viitoarelor politici europene. E foarte bine să discutăm despre aceste subiecte. Noi cerem ca inițiativele să fie continuate prin consolidarea Erasmus+. În al șaptelea rând, sportul este și el important <laughs> pentru această comisie. Uh, și uh, ne bucură rolul Erasmus Plus uh, în acest sens. Ne bucură și decizia de a se uh, include în bugetul uh, cultural pe 2018 și fonduri pentru evenimente specifice, inclusiv pentru persoane cu dizabilități. Și ne cerem alocarea a un milion de euro pentru uh, acest uh, subiect. De asemenea, în 2018 dorim să fie susținute um, inițiativele sportive în rândul cetățenilor europeni, de la bază spre vârf. Și uh, vrem să se organizeze evenimente cum s-au mai organizat cu până la jumătate de milion de participanți. Cam atât aș avea de spus până acum și sper ca textul uh, să fie adoptat rapid. Aștept cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră. Este necesară o reacție rapidă, după cum a spus uh, și doamna președinte, avem un termen de depunere de amendamente pentru bugete peste doar câteva zile. Acestea fiind zise, vă mulțumesc. Morten. Mulțumesc, uh, Morten. Aș vrea acum să-i rog pe raportorii din umbră să ia cuvântul. Cine vrea să înceapă? Domnul? Nie będę się Domnul Turewski. Całą dyskusję, którą odbyliśmy. Domnul Zdrojewski. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am să repet toată discuția pe care am mai avut-o. Am menționat uh, și eu mai demult unele din aceste elemente pe care le-am auzit la raportor și cred că ar trebui să fim mai succinți. E important că Erasmus Plus este un program care funcționează și trebuie susținut în continuare în următoarea perspectivă financiară însă uh, este uh, limitat de cele 50 de milioane de euro pentru uh, Corpul de Voluntariat European. Vă amintesc că Erasmus Plus este uh, un program pentru întreaga Uniune Europeană. În schimb, celălalt program este mult mai modest. Este limitat la un grup restrâns de state membre. Trebuie să apărăm Erasmus Plus și cred că este important acest lucru, uh, chiar mai important acum decât acum câteva luni. Apoi, uh, unele dintre concluziile pe care le-am adoptat sunt foarte modeste în ceea ce privește uh, sumele alocate și foarte modeste în ceea ce privește noile inițiative. Însă, în ciuda acestui lucru, am văzut și că s-au luat uh, unele decizii pozitive. Colegul nostru s-a referit la câteva dintre aceste elemente și uh, cred că trebuie să ne apărăm uh, poziția cu tărie. Avem Erasmus Plus, avem rețeaua radio europeană și alte inițiative pe care le-am mai susținut și în trecut. De exemplu, comerțul european cu opera de artă și astfel de alte proiecte. E importantă uh, E important să ținem cont de statistici și de cunoștințele legate de cultură, să vedem ce este important în legătură cu uh, ceea ce se face. La fel, patrimoniul european este important. Într-adevăr, până acum sumele au fost foarte modeste la acest proiect și la Europa Creativă la fel. Comisia ne-a promis că în următorii ani, 2018-2019, această sumă va fi sporită cu 4 uh, milioane de euro pentru Europa Creativă și, desigur, va trebui să găsim și alte surse de venit. Sigur că nu am uh, primit uh, mai multe informații până acum, dar trebuie să ne asigurăm că resursele alocate vor îmbogăți Europa Creativă. și că resursele alocate pentru Erasmus Plus vor fi folosite. Trebuie deci să ne asigurăm că urmărim situația îndeaproape. Bine, mulțumesc. Domnul Morgano. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc colegului pentru avisul său, care cred că reprezintă um, o abordare destul de clară a bugetului din punctul de vedere al culturii, educației și um, um al programelor pentru tineri. Știm că bugetul pentru aceste sectoare sunt destul, este destul de mic uh, și aceasta este o consecință directă a subfinanțării programelor Europa Creativă și Europa Cetățenilor. Știu că Raportorul nu e de acord cu mine în ceea ce voi spune acum, dar eu sunt de părere că o modalitate de a rezolva această problemă este să se asigure resurse proprii reale în bugetul Uniunii Europene. De altfel, această comisie s-a exprimat și a exprimat nemulțumirile în legătură cu finanțarea Corpului de Solidaritate. ieri s-a adoptat uh, revizuirea la jumătatea perioadei a programului pentru cultură, uh, învățământ și tineri. S-a mărit puțin uh, bugetul, dar se lasă deoparte, așa cum a subliniat parțial și raportorul, uh, faptul că în cadrul Erasmus Plus nu se regăsesc cei 50 de milioane în plus care au fost promise. Ne preocupă faptul că, în plus, se finanțează corpurile de solidaritate din bugetul Erasmus+. Plus. Și închei spunând că aceste 50 de milioane care ar fi, trebuit, fi trebuit găsite pentru a suplimenta bugetul nu au fost găsite. În plus, în proiectul de buget observăm faptul că lipsesc de la Erasmus Plus aceste 50 de milioane. Cine va avea cel mai mult de suferit de această consecință? E bine, tineretul și programul Erasmus Plus. Acesta este un paradox dacă ne aducem aminte de faptul că Uniunea Europeană a declarat de mai multe ori în diverse situații că dorește să investească în tineri. Însă se amână încă o dată bugetele promise și prevăzute. De ce spun acest lucru? Pentru că, în ciuda faptului că avem puțin timp pentru a depune amendamente, comisia noastră cred că trebuie să depune astfel de amendamente la buget uh, împreună, tocmai pentru a sublinia faptul că suntem cu, sprijinim cu toții Um, aceste priorități. În rest, sunt de acord cu raportorul și îi mulțumesc încă de acum pentru tot ceea ce a făcut. Mulțumesc! Am să iau eu acum cuvântul, fiind raportoarea de la vers pentru buget. Și ce aș dori să subliniez, ce știm cu toții și nu e nou, este că avem, de fapt, o situație de subfinanțare a tuturor programelor mari, Europa Creativă, Europa pentru Cetățeni și Erasmus, Uh, chiar dacă s-a mărit uh, bugetul, știm că tot nu e suficient, că am putea face mult mai mult și că politic ar fi înțelept să investim mai mult în tineri. Această suplimentare de 50 de milioane sper să fie realizată, trebuie să insistăm foarte mult ca să se întâmple și cred că aceasta trebuie să fie poziția noastră uh, a Comisiei Cult. Revenind acum la Corpul European de Solidaritate. Am ezitat foarte mult în legătură cu eventuala sa finanțare și am susținut ideea să nu se alege, aloce fonduri din Erasmus+. Plus. Comisia uh, ne-a uh, anunțat că serviciul de voluntariat și bugetul pentru acesta vor fi incluse în acest nou corp european de solidaritate, dar vor fi bani de la Erasmus+. Plus. Uh, dacă e așa, însă va fi bine și uh, dacă vor realoca bani de la alte programe la Corpul European de Solidaritate va fi bine și vor lua și marjele nealocate, 86 de milioane, care sunt bani proaspeți, de facto. Însă ar putea să fie mai mult. Dacă vrem să facem mai mult, atunci e nevoie de mai multe uh, fonduri suplimentare. Acesta ar putea fi unul din mesajele noastre foarte utile, să facem apel la statele membre să fie dispuse să ia mai mulți bani din bugetul nealocat. Și cred că este bine să avem acest mesaj clar, deși aș uh, accepta să iau uh, banii de la bugetul um, Serviciului de Voluntariat, să-l alocăm Corpului European de Solidaritate și să ne asigurăm că bani din Erasmus Plus nu sunt folosiți pentru Corpul European de Solidaritate. Nu cred că e vreun pericol acum, dar e bine să avem o garanție acolo, ar fi clar, să fie clar care sunt cererile și așteptările noastre. Sunt de acord și cu ce ați spus în legătură cu anul patrimoniului cultural și în legătură cu multimedia și jurnalismul de calitate. Cred că vom avea și proiecte pilot suplimentare acolo. Cred că, în orice caz, este o mutare politică bună. Susțin abordarea față de Euronet Plus. Trebuie să uh, securizăm situația acestui program și să mărim bugetul da, sportul și mai ales sportul uh, la bază în teritoriu, integrarea celor din uh, medii uh, defavorizate, nu doar a lor, dar și a lor, mai ales a migranților și a refugiaților, reprezintă o mare șansă de a combina sportul și cultura. Și deci apreciez ce ați spus în acest sens. Cred că este foarte bine dacă înainte de CFM să, am transmite un mesaj clar din partea comisiei noastre în legătură cu bugetul pe 2018, să spunem uh, ce așteptări avem și de ce aceste programe de care suntem noi responsabili sunt atât de importante pentru a intra în legătură cu cetățenii și sunt esențiale pentru acceptarea Uniunii Europene și pentru crearea unui anume spirit uh, de dezvoltarea Uniunii Europene prin cultură, educație, sport și un peisaj mediatic pozitiv. Asta aveam de spus. Acum uh, aș dori să-i dau cuvântul Silviei Costa. Grazie, ringrazio <clears throat> mult. Mulțumesc mult raportorului și raportorilor din umbră pentru acest aviz uh, foarte bun. Uh, pornesc uh, de la ultima observație a doamnei Trupel și eu cred că Parlamentul, dincolo de Comisia pentru Cultură, trebuie să transmită un mesaj clar. De multe ori, Parlamentul a cerut mai multe resurse pentru tineri, pentru cultură și pentru solidaritate. Acum trebuie să fim coerenți, așa că eu cred că uh, împreună Comisia pentru Buget și alte comisii trebuie să cerem acest lucru pentru a transmite acest mesaj foarte clar. Astăzi, într-adevăr, lipsesc 50 de milioane și, de câte am înțeles, uh, reținamentul a fost că se așteptau uh, informații în legătură cu Brexitul, dar uh, rămâne problema că aceste resurse oricum au fost deja transferate de la Erasmus+. Plus. Deci se doar acum vorbim despre temeiul juridic după ce s-a transferat bani de la Erasmus+. Plus. Este o problemă delicată. Este important ca uh, până în 2020 resursele să nu fie luate doar din Erasmus uh, pentru că problema este că sunt subfinanțate și programele Europa Creativă și Europa pentru Cetățeni. În uh, Europa Creativă, în subprogramul pentru cultură, sunt proiecte cu uh, un indicator de succes de 12% și este frustrant acest lucru și va avea un efect de bumerang tocmai în anul european al patrimoniului cultural. Așa că eu cred că, mai ales când vine vorba de Europa Creativă și instrumentul financiar creat uh, în 2016, trebuie să se uh, insiste cu implicarea diferitelor grupuri politice care sunt uh, conștiente de faptul că acesta este o prioritate alături de problema resurselor. Doresc să clarific faptul că noi am obținut uh, pentru anul european al patrimoniului cultural să se transmite de la Europa Creativă 1 milion în 2017 și 3 milioane în 2018. Celelalte fonduri vin din alte programe deci așa trebuie să se întâmple și trebuie să ne asigurăm de acest lucru. Este important să avem această cotă de resurse pentru proiectele pilot, pentru că domnul Locăgard are dreptate, deschid noi căi pentru viitor. Mulțumesc! Thank you, Silvia, and now would like to give the floor to the Commission. Mulțumesc, Silvia, dau cuvântul Comisiei. <coughs> oui, merci, euh, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, les... les... Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Aș vrea să clarific uh, mai multe puncte. Vreau să vă mulțumesc pentru sugestii, pentru punctele menționate și aș avea și niște uh, clarificări în legătură cu suplimentările de buget prevăzute de CFM. Top-up-urile de uh, 50 de milioane pentru Erasmus+, Plus. e vorba de fapt de 100 de milioane care trebuie să se etaleze în perioada 2017-2020. Am avut deja 50 de milioane în 2017, mai rămân încă 50 de repartizat în 2018-2020. E normal ca aceștia să nu figureze în propunerea de buget pentru 2018, pentru că atunci când am pregătit acest proiect, hotărârea nu fusese încă luată, a fost luată luni sau marți, întârziată de alegerile din Regatul Unit și deci lucrăm acum la o scrisoare rectificativă la Direcția Generală Bugete pentru a propune o alocare a diferitelor top-up-uri. Nu e vorba doar de Erasmus, mai sunt și alte programe uh, decise în cadrul revizuirii. Poziția Direcției Generale Educație și Cultură este să obțină aceste 50 de milioane pentru 2018 uh, ca să se um, simplifice profilul bugetar al programului care Uh, urcă în normal până în 2019. Dorim deci să facem o curbă mai lină și vom vedea dacă putem folosi marjele disponibile în cadrul CFM și să vedem cum va fi repartizat bugetul disponibil între diferitele programe. Cea mai bună soluție nu este să facem acest program pe mai mulți ani. Va trebui să vedem uh, cum vom putea obține aceste 50 de milioane și cum vom putea să îi plasăm între 2018 și 2020. Aș vrea și să clarific că aceste 50 de milioane au fost cerute și obținute pentru consolidarea Erasmus+. Așadar, sunt alocate Erasmus+. Ideea comisiei era să consolideze programele care funcționează bine și care au rate de succes uh, mari. Acesta era un prim punct pe care doream să-l clarific. În al doilea rând, aș dori să vorbesc de Corpul European de Solidaritate. Comisia înțelege uh, neliniștea dumneavoastră. 97 de milioane de euro pe 3 ani vor fi uh, alocate. După cum știți, corpul va avea un buget total de 341 de milioane de euro. Aceasta este propunerea Comisiei. Însă, după cum ați spus și dumneavoastră foarte bine, doamnă președinte, trebuie să privim lucrurile într-un context mult mai larg. Uh, avem voluntariatul european care făcea parte din Erasmus+. Plus. Acesta este transferat în cadrul acestui corp și deci uh, nu mai face parte din Erasmus Plus și se adaugă bani proaspeți, dar și contribuții de la alte programe care poate nu ar fi contribuit la rezolvarea problemelor tinerilor. Vom avea un impact mult mai mare, concentrând bugetul pentru tineret și un buget mai mare în același timp. Ideea este să ajungem până la 100.000 de șanse uh, pentru tineret. Aceasta a fost prioritatea președintelui Juncker și este mult mai mult decât ce am fi putut face prin uh, instrumentul uh, care făcea parte din Erasmus+. 25% vor fi fondurile proaspete alocate acestei activități ca să avem un impact și mai mare pentru tineret. Pe de o parte am înțeles că vă, preocupa, vă preocupă situația tinerilor, vă temeți să nu fie penalizate programele dedicate lor, dar nu este deloc așa, din potrivă. A, asta doream eu să clarific. Mulțumesc. Mulțumesc. Dau acum din nou cuvântul domnului Zdroevski și apoi domnului Morgano. Nu, domnul Zdroevski începe. Troșcă este zanepocuit. Mulțumesc. Sunt puțin preocupat după informațiile pe care tocmai le-am auzit. Nu trebuie să uităm că Corpul de Solidaritate nu se va încheia în 2018. Există deja perspective pentru 2019 și 2020. 70 de milioane pentru 2019, și o sumă importantă și pentru 2020. Deci, iată, uh, reprezintă o creștere importantă a resurselor financiare necesare. Apoi avem Europa Creativă. Avem aceeași dinamică. Nu dorim o dinamică care să implice să se transferă și mai mulți bani de la Erasmus+. Plus. Nu ne putem concentra doar pe anul viitor, pentru că știm că Um, este un întreg proces care va avea loc pe mai mulți ani. Dorim să ne asigurăm că peste 2 ani um, nu vor fi probleme cu plățile care se trebuie să fie făcute din nou de la Erasmus+. Avem uh, bugetul planificat, bugetul uh, pus în aplicare și diferența dintre acestea nu trebuie să crească. Deci, vă rog, haideți să nu ne concentrăm doar pe fondurile transferate de la Erasmus Plus, trebuie să ne asigurăm că plățile sunt făcute bine. Pentru că ar fi o problemă mare dacă ne regăsim cu uh, uh, găuri în plăți uh, în anii următori. Mulțumesc! Uh, Uh, ceva n-am înțeles din propunerea Comisiei. Ați făcut o comunicare pe 30 mai în care spuneți că propunerea de buget pentru 2018 uh, este făcută ca și cum uh, revizuirea cadrului financiar ar fi fost deja realizată. Dar eu constat acum că în proiectul de buget lipsesc 50 de milioane la Erasmus+, Plus. nu, nu, nu merg treburile. Deci trebuie să subliniez acest lucru pentru că așa vedem noi lucrurile. Repet, ați comunicat pe 30 mai că propunerea de buget 2018 este făcută pe baza premisei că um, revizuirea bugetului a fost deja adoptată. De ce lipsesc atunci 50 de milioane? Pentru că nu, nu, nu e logic. Morten, Or the microfonul președintei nu e pornit. It was a direct question to... S-a pus o întrebare directă Comisiei. Puteți să răspundeți? Merci. Uh... Mulțumesc. Cred că nu ne-am înțeles bine. În momentul în care s-a pregătit proiectul de buget, acești 50 de milioane erau încă blocați în așteptarea alegerilor din Regatul Unit. Deci documentul din proiectul de buget nu include cele 50 de milioane. Deci top up nu sunt incluse nici pentru Erasmus Plus, nici pentru celelalte programe, dar acum vom pregăti uh, o scrisoare de rectificare pe care Comisia va transmite în septembrie sau octombrie, în care se vor repartiza anumite bugete pe diferitele programe în funcție de marjele care există pentru 2018, uh, bineînțeles în funcție de plafoanele perspectivelor financiare. Nu știu dacă au fost făcute lucrurile, lucrurile altfel, dar aceasta era ideea. Deci, a doua parte a topapurilor nu se regăsește în bugetul pe care îl vedeți astăzi. Deci partea pentru 2017 a fost inclusă, dar uh, partea pentru 2018-2020 încă nu a fost, uh, nu fusese hotărâtă și deci nu a fost inclusă în buget și vom adăuga acum aceste sume după ce se va lua o decizie oficială în Consiliu. Okay, then we will... Bun, atunci sperăm că se va rezolva această problemă și că vom reuși după dezbatere și după adoptarea revizuirii cadrului financiar multianual, se vor putea aloca aceste fonduri. Morton, îți dau ție înapoi uh, microfonul. Mulțumesc, domnule președinte. Această discuție cred că ilustrează faptul că anumite lucruri nu au fost încă clarificate. În calitate de raportor, trebuie să vă spun că am mai am nevoie de câteva discuții cu Comisia pentru a clarifica anumite lucruri și sper că vom putea organiza o reuniune pentru a clarifica anumite neînțelegeri. Mai avem nevoie de anumite clarificări. Acestea fiind spuse, Sper că amendamentele colegilor mei vor uh, reflecta aceste aspecte pentru ca măcar această comisie să transmită mesaje clare în legătură cu ceea ce dorim noi, să facem cu acest buget. Am uh, interpretat observațiile colegilor de azi ca fiind un semn de sprijin pentru această prioritate intervențiile colegilor arată clar că suntem de acord, că trebuie să fim foarte uniți um, pentru a sprijini prioritățile noastre. Așa că eu pe această bază voi lucra la raport și cred că vom putea avansa rapid pe baza acestei poziții comune. Aștept uh, amendamentele dumneavoastră în zilele următoare și, bineînțeles, apoi uh, voi reveni uh, cu um, raportul după ce va evolua. Vă amintesc că termenul pentru amendamente este luni 26 iunie, ora 18. Și ajungem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 11, și vorbesc din nou germană. Este vorba de uh, un proiect de aviz referitor la proiectul de inițiativă de la EMPLE, referitor la uh, punerea în aplicare a strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități. Raportoarea noastră este Julie Ward. În februarie 2017, Comisia Europeană și-a prezentat raportul interimar privind punerea în aplicare a strategiei europene pentru uh, persoanele cu dizabilități 2010-2020. Acesta este instrumentul principal pentru sprijinirea punerii în aplicare a um, Convenției ONU privind uh, drepturile persoanelor uh, cu dizabilități în Uniunea Europeană. Obiectivele strategiei trebuie Uh, atinse prin măsuri în opt domenii de acțiune, printre care educație și formare. Au un acces egal la educație și formare de calitate pe tot parcursul vieții trebuie să fie disponibil pentru persoanele cu dizabilități, dându-le posibilitatea de a participa fără niciun fel de limită la viața socială și pentru a-și ameliora calitatea vieții. Din acest punct de vedere, Erasmus Plus joacă un rol foarte pozitiv pentru că oferă o mobilitate sporită pentru studenții cu dizabilități. Raportoarea noastră, Julie Ward, s-a ocupat de acest subiect și ne va prezenta progresele făcute de, datorită acestei strategii și ceea ce consideră ea că ar mai trebui făcut. Termenul de depunere de amendamente este 29 iunie la ora 14. Vă rog să țineți cont de faptul că votul, care era prevăzut inițial pentru 28 septembrie, va avea loc pe 10 octombrie. Julie, ai cuvântul. Uh, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. M-am bucurat că am primit acest dosar, pentru că de mult mă ocup de persoanele cu dizabilități. Uh, am, uh, m-am ocupat de organizație pentru persoanele cu dizabilități în nordul Angliei multă vreme, deci uh, acest subiect este foarte important pentru mine. Obiectivul avizului este să um, arate cum ar arăta o strategie ambițioasă pentru persoanele cu dizabilități din punctul de vedere acestei comisii. Deci se referă la o serie întreagă de aspecte. După cum știți, avizul este limitat ca dimensiuni, așa că m-am hotărât să mă concentrez pe următoarele aspecte. Promovarea condițiilor de accesibilitate în politicile culturale ale Uniunii, nevoia de a acorda atenție deosebită dificultăților tinerilor cu activități și problemele lor uh, în învățământ uh, de când intră în sistemul de învățământ până când uh, își termină studiile și încearcă să găsească un loc de muncă problemele legate de tehnologia digitală și aspecte legate de cetățenie. Proiectul de aviz este deja rezultatul unei colaborări bune cu societatea civilă și cu reprezentanții persoanelor cu dizabilități. Am discutat mai ales cu Forumul European uh, pentru Dizabilități și cu Agenția Europeană pentru Nevoile Speciale și edu o Educație Inclusivă. Iar în uh, probleme legate de tehnologiile digitale, atunci când eu am reprezentat uh, Comisia Uh, cult la Forumul Persoanelor cu Dizabilități. Anul trecut m-am întâlnit cu mai multe persoane care lucrau în acest domeniu și care aveau dizabilități, așa că am contacte. Voi consolida și completa um, avizul după ce voi primi amendamente în colaborare cu raportorii din umbră. Voi aborda și chestiuni legate de mobilitate, ocupare și educație, accesul la sport, incluziunea digitală și participarea în de decizii și în viața, la viața civică. Un element care m-a motivat să intru în politică a fost tocmai faptul că persoanele cu dizabilități din uh, regiunea mea nu au putut să participe la procesul democratic. Um, nu au putut participa um, la controlul democratic al resurselor financiare de la nivel local. Eu sunt membră a Intergrupului pentru Dizabilități, uh, alături de alți colegi din comisia noastră uh, și sunt și una dintre deputații de la CULT care au legătură cu Forumul ONU pentru Dizabilități. Mă bucur mult că mă ocup de acest raport și aștept cu nerăbdare uh, ideile colegilor, sugestiile lor și așa mai departe. Thank you, Julie. Um, I... Mulțumesc, Julie. Voi da acum cuvântul raportorilor din umbră, dar singurul prezent în sală este Curțiu Malteze. Vă rog. Grazie, Mulțumesc. Doresc să mulțumesc uh, în primul rând lui Julie pentru uh, um, proiectul său de aviz pe care îl sprijin și pentru poziția sa. Doresc să amintesc un concept la care Silvia Costa a făcut referire ieri. Noi ne ocupăm mult, lucrăm mult uh, la ne ocupăm mult de uh, modernizarea învățământului și a sistemelor de comunicare. Avem norocul să trăim într-o perioadă în care tehnologia ne oferă, în sfârșit, instrumente care permit includerea multor persoane care până acum erau excluse, nu puteau să beneficieze de um, să, să, nu puteau să participe la viața publică. Așa cum a explicat și Julie Ward, nu puteau să participe la dezbaterea politică. Eu cred că este o misiune a politicii să facă acest lucru, pentru că piața nu o va face și anume să pună aceste instrumente, această tehnologie la dispoziția uh, persoanelor cu dizabilități. Uh, însă nu se întâmplă suficient acest lucru, pentru că toată lumea știe că sunt uh, probleme, există probleme de buget, când vine vorba de politicile de învățământ, știm că multe firme nu doresc să adopte suficient politicile de accesibilitate pentru că acestea au un cost, chiar dacă costurile sunt acceptabile față de profitul social pentru toți. Acesta cred că este, deci, unul dintre elementele cele mai importante pentru a moderniza învățământul și cultura în Europa. Trebuie să deblocăm directiva privind accesibilitatea și singurul lucru um, în legătură cu care îmi pun întrebări uh, din acest text, care mie mi se, pace perfect, mi se, mi se pare perfect, bineînțeles în limitele sale de uh, dimensiuni, este dacă nu ar trebui poate să adăugăm, să acordăm atenție deosebită persoanelor cu dizabilități, migranți, refugiați care deseori sunt excluși în programele naționale și nu beneficiază de niciun fel de asistență. Mulțumesc! Thank you, Kutsu. Mulțumesc, Curțio. Silvia, dorești să iei cuvântul? Te rog. Mulțumesc mult lui Julie pentru competența, pasiunea și uh, cu care se ocupă de acest aviz și pentru baza pe care ne-a oferit-o uh, prin proiectul său de text. Sunt de acord cu ceea ce spuneați uh, în legătură cu diferitele subiecte care trebuie abordate în acest raport, dar aș dori să se pună accentul și mai mult asupra dreptului și nu asupra oportunităților, ci asupra dreptului persoanelor cu dizabilități uh, să aibă acces la sistemul de învățământ. Apoi se pune problema instrumentelor uh, care trebuie să le fie puse la dispoziție în școala publică Uh, modul în care trebuie să se personalizeze proiectul educativ, uh, modalități speciale de mm, ajutarea acestor persoane. Însă eu cred că obiectivul, acest obiectiv nu a fost încă obținut, nu a fost încă atins uh, la nivel european, dincolo de ceea ce propune agenția privind nevoile speciale, un lucru pe care îl cer și asociațiile, pentru că astăzi în Europa încă există Uh, persoane care nu pot să beneficieze de acces la școala publică și au uh, uh, un parcurs de învățământ separat. Un alt element care mi se pare important este faptul că de multe ori persoanele cu dizabilități pot să meargă la școală obligatorie, dar după aceea nu li se mai oferă nimic. Poate trebuie să acordăm atenție și acestui aspect și mă gândesc aici mai ales la sprijinirea tinerilor să se orienteze spre viața profesională, inclusiv prin uh, educație la distanță, blended education sau folosind instrumentele tehnologice pentru a compensa handicapul. Pentru că mulți uh, tineri cu dizabilități reușesc să obțină o diplomă, dar ei sunt încă o minoritate. Și apoi se pune problema accesului la formare și la piața muncii și mă bucur că se menționează accesul la cultură nu doar ca spectatori, ci și ca actori, pentru că există proiecte minunate în Europa în care uh, tinerii cu dizabilități participă la proiecte de teatru, de muzică și așa mai departe. Uh, după părerea mea, și subiectul cetățeniei este unul foarte important și de curând am sărbătorit 20 de ani de la Convenția ONU privind dizabilitățile și, bineînțeles, vom, am, vom aminti această convenție și un element uh, din țara mea, pentru că de multe ori avem probleme în țara mea, dar uh, sunt mândră să spun că în Italia, Franca Francucci a deschis școlile din întreaga Italie persoanelor cu dizabilități în 1977, deci acum 40 de ani. Nu a fost ușor, dar uh, cred că a fost un act, uh, de, un act civic foarte important și doresc să-l amintesc aici. Mulțumesc, dau cuvântul acum doamnă Șoidrova, care ne reprezintă Comisia Um, la uh, conferința pentru persoanele cu disabilități. Mulțumesc! Doresc și eu să mulțumesc uh, raportoarei pentru acest proiect de aviz. Înțeleg că transferăm responsabilități de la nivel european și statele membre trebuie să facă mai multe pentru persoanele cu dizabilități, dar statele membre așteaptă din partea noastră să facem mai multe la nivel european. Să nu uităm că am avut uh, o, un summit european pentru uh, persoanele cu deficiențe de auz, care s-au bucurat foarte mult că Parlamentul European și mai ales Comisia pentru Cultură îi sprijină. Uh, Uh, mai ales în directiva privind uh, serviciile audiovizuale, în care am inclus accesibilitatea pentru persoanele cu acest uh, tip de disabilități. Deci cred că putem să um, ajut, să ajutăm pe acești oameni să le promovăm drepturile. Cel puțin aceasta este experiența mea din Republica Cehă. Doresc să propun ca la nivel european să nu renunțăm la sprijinul concret și specific pe care putem să-l oferim noi. Julie Ward a menționat programul Erasmus Plus în raportul său și cred că trebuie să permitem asociațiilor naționale să se întâlnească la nivel european, să facă schimb de experiență și să-și promoveze interesele. Iată, este doar o observație din partea mea. I would like... Mulțumesc. De la comisie este cineva care dorește să ia cuvântul? Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să fac o scurtă introducere. În februarie, Comisia a publicat raportul privind progresul înregistrat în legătură cu implementarea strategiei europene pentru persoanele cu handicap am încercat să evaluăm uh, progresul înregistrat până în anul 2016. Strategia, așa cum s-a spus, însă acoperă perioada până în 2020. Obiectivele ei rămân în continuare valabile și uh, vom uh, merge mai departe cu punerea în aplicare. Suntem însă deja în 2017, așa că e un moment potrivit ca să ne uităm să vedem ce vom face după 2020. Și în acest context, bineînțeles că poziția Parlamentului European este foarte utilă. Ne vom consulta, bineînțeles, și cu persoanele cu handicap prin organizațiile de profil. Vom uh, începe o consultare activă, astfel încât să avem uh, pregătit ceva și pentru perioada după 2020. Pentru comisia dumneavoastră, pe uh, domeniul de cultură și educație, s-au uh, înregistrat uh, unele realizări, dar mai rămân încă multe de făcut. În orice caz, noi uh, salutăm observațiile dumneavoastră despre cum să ajutăm statele membre să îmbunătățească Procesul de educație inclusivă să asigură tranziția spre ocupare și uh, ne dorim ca europarlamentarii să se implice activ în discuțiile care au loc acum cu privire la tratatul de la Marrakesh. Uh, știm că directiva privind serviciile media autovizuale este în uh, discutată în trialog și se discută despre accesibilitatea cărților electronice care vor ta da tratatul de la Marrakesh care se referă doar la cărțile tipărite. Domnul Lockhart este raportor privind um, accesibilitatea și, um, în orice caz, um, așteptăm contribuția dumneavoastră și uh, vom continua să luăm parte la discuții pentru a veni cu o strategie bună și uh, pentru perioada post-2020. Mulțumim Comisiei. Julie, vrei să iei din nou cuvântul? Te rog. Mulțumesc pentru această discuție și pentru sugestii. Mi se pare foarte important ce a spus Silvia, să încadrăm uh, cumva în uh, tematica drepturilor omului, dreptul acestor persoane. Uneori uh, le luăm ca pe ceva de la sine înțeles și n-ar trebui să le vedem așa. Să nu uităm că handicapul poate avea tot felul de forme, există dizabilități ascunse și Trebuie să amintim permanent uh, guvernelor, uh, comunităților și semenilor noștri că handicapul este ceva ce ni se poate întâmpla tuturor. Nu se întâmplă doar altora. Este, de fapt, o condiție umană pentru un procent din populația noastră și, sigur, pe măsură ce îmbătrânim, vor uh, apărea um, handicapuri firești aduse de vârstă. Și uh, astfel trebuie să înțelegem că aceștia nu sunt oameni care sunt cumva în afara societății, ci e ceva ce ne privește pe toți. De aceea trebuie să-i avem în atenția noastră. E important să ne amintim asta. Există o campanie minunată, foarte proactivă, care se numește, în traducere, Nimic pentru noi, fără noi. Exact asta trebuie să nu pierdem din vedere că ceea ce facem noi trebuie să fie în consultare și în dialog cu comunitățile persoanelor cu handicap. Tema refugiaților e foarte importantă și mi-aduc aminte că am vizitat tabăra pentru refugiați de la Calais Acolo am discutat cu un tânăr care încerca cu disperare să comunice cu mine și mi-am dat seama că de fapt el era surd. Deci nu doar că era refugiat într-o tabără improvizată unde nu avea niciun fel de facilități, în plus nici nu putea să comunice nici măcar cu oameni din jurul lui. Era un tânăr din Afganistan. Deci era foarte greu pur și simplu să ducă o conversație și uh, să ia parte la campania care se desfășura acolo. Deci sunt conștiente de dificultățile multiple cu care se confruntă refugiații din acest punct de vedere. Mulțumesc tuturor pentru colaborare. Președinta. Mulțumim, Julie. Mi se pare foarte important să dăm dovadă de empatie în acest domeniu, pentru că, într-adevăr, handicapul um, poate deveni parte din viața noastră, mai ales odată cu vârsta, e firesc să apară așa ceva. Și acum ce trebuie să facem este să avem o perspectivă de ansamblu. Mulțumim pentru acest schimb de opinii. Vă amintesc încă o dată că termenul pentru depunerea amendamentelor este 29 iunie. Acum, diverse. Mai are cineva ceva de semnalat? Nu? Am eu o comunicare de făcut. După cum știți, uh, v-am uh, invitat, uh, și aici iată o dovadă de empatie politică, avem Ziua Mondială a Refugiaților. E bine, chiar pe Esplanada avem un eveniment, o încercare de a da o posibilitate de dialog cu refugiaților din diverse țări și unii din colegii noștri și-au anunțat deja prezența. Îi citesc. Acestea au fost numele lor. Deci dacă mai sunt și alții care au timp să vină cu noi, mergem acolo la esplanată și cred că ar fi o ocazie foarte bună să luăm pur și simplu legătura cu refugiații. Vă amintesc că următoarea noastră reuniune este pe 29 iunie de la 9 la 12.30. Silvia, încă o dată, te rog. Intanto complimenti per questa Doresc doar să te felicit pentru această inițiativă care ne face multă plăcere. Doresc să amintesc colegilor Mm, pentru că nu ne vedem înainte de data de 29, că pe 28 sunteți invitați să promovăm o inițiativă a unor comune, comune italiane în relația cu comunele europene. E vorba de așa numit uh, uh, Hartă din San Geminiano, o, o comună foarte frumoasă din Italia, tocmai pentru primirea refugiaților și a migranților minori deci minori neînsoțiți. Vor fi prezenți și minori refugiați, deci profit de ocazie pentru a vă invita la uh, acest eveniment și acum vom merge pe splanadă să vedem inițiativa dumneavoastră. Mulțumesc! Președinta mulțumește și interpreților cu amabilitate. Încheiem ședința aici.